So, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann schlage ich vor, dass wir mit Doamnelor și domnilor, vă propun să reluăm ședința. Dați-mi voie să vă urez bun venit. Trec în primul rând la rezultatul uh, întâlnirii coordonatorilor. Aș dori să vă spun care sunt rezultate. Doamna Geringer a fost numită raportor pentru European uh, Small Claims Procedure pentru um, uh, Trade Procedures, doamna Galo, pentru avizele în ceea ce privește anumite chestiuni legate de prezumția de nevinovăție se ocupă doamna Tain pentru furnizarea de ajutor juridic pentru um, învinuiți și persoane acuzate de, private de libertate se ocupă domnul Ziobro în ceea ce privește garanțiile procedurale pentru copii uh, implicați în uh, procese penale, acest punct a fost amânat. Și în ceea ce privește celelalte puncte, am hotărât să nu emitem uh, niciun aviz. Acestea sunt rezultatele întâlnirii coordonatorilor. Încă o informație, scrisoarea în ceea ce privește pachetele de călătoria Um, s-a pregătit uh, un proiect de scrisoare, dar uh, vom amâna votul pentru că trebuie să uh, mai discutăm între grupuri. Vom discuta um, și ne vom hotărâ abia la următoarea întâlnire de pe data de 10 februarie. Iată care sunt punctele pe care trebuie să vi le comunic în urma întâlnirii coordonatorilor. Trecem mai departe la raportul doamnei Geringer de Ödenberg, regimul fiscal comun care se aplică societăților mamă și filialelor acestora din diferitele state membre. Doamna Geringer, aveți cuvântul. Păi, Vă mulțumesc, domnule președinte propunerea Consiliului de modificare a directivei din 30 noiembrie 2011 în ceea ce privește regimul fiscal comun pentru societățile mame, mamă și filiale din diferite state membre. Se referă la o întrebare destul de complicată atât pentru Uniunea Europeană cât și uh, în general. Se propun măsuri pentru soluționarea uh, problemelor în ceea ce privește calcularea bazei fiscale și evaziunea fiscală, așa numita dublă neimpozitare care apare în consecință. Noi am luptat atât de mult pentru a nu fi dublu impozitați, dar există câțiva șireți care uh, urmăresc dubla neimpozitare. Această dublă neimpozitare presupune luarea unor măsuri rapide la nivelul Uniunii pentru a elimina acele lacune fiscale care au apărut în urma diferențelor care există între diferitele sisteme fiscale din statele uh, membre. Dubla neimpozitare poate avea consecințe negative asupra statelor membre, asupra pieței interne, pentru că reduce veniturile fiscale obținute de statele membre, în plus uh, generează concurență neloială pe uh, piața internă. În plus, trebuie să vorbim și de câștigurile nemeritate care rezultă în urma acestor practici. Uchylaniem się od opodatkowania i rajami pod... În ceea ce privește paradisurile fiscale și evaziunea fiscală, aceste puncte au fost abordate într-un raport De asemenea, s-a constatat că planificarea fiscală agresivă duce la pierderi de un miliard de euro. E vorba uh, de uh, o sume considerabile care depășesc chiar cadrul financiar multianual pentru intervalul 2014-2020. Deci e vorba de pierderi de aproape 1000 de miliarde, un bilion. Trebuie să luăm în calcul aceste uh, pierderi considerabile. Având în vedere că e o întrebare complicată, Comisia ar trebui să aibă doi ani uh, la dispoziție pentru a prezenta, după intrarea în vigoare a acestei directive, Parlamentului un raport în ceea ce privește um, eficiența măsurilor luate pentru a evita și pentru a elimina aceste irregularități. În ceea ce privește procedura pentru eliminarea uh, dublei neimpozitări, cred că mai e nevoie de câteva clarificări. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Există persoane care doresc să intervină? Se pare că nu. Termenul limită Uh, este 27 ianuarie pentru amendamente la um, ora la ora 12, votul va fi pe 11 februarie. Colega Evelyn Regner ne-a rugat să amânăm punctul ei. Avem 20 de minute timp la dispoziție acum să întrebăm secretariatul ce am putea să facem. Wir haben ja nur noch die Präsentation über. Ne mai rămâne doar prezentarea din această dimineață. Însă avem totuși 20 de minute neocupate. Unterbrechen. Unterbrechen. Gut, alles secretariat. Ne întrerupem. Secretariatul ne spune că nu uh, putem uh, asista la prezentarea acum. Prezentarea trebuie organizată după vot. Votul a fost planificat la 10. Iată de ce vom lua o pauză până la ora 10. Mulțumesc.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

So, ich denke, wir sind jetzt doch... Cred că toată lumea e în sală, dacă văd eu bine. Și grupurile sunt reprezentate destul de bine, cu excepția unei, dar nu pot să, să schimb nimic. Haideți să începem cu voturile. Avem cele uh, două rapoarte ale domnului Karim, uh, care se referă la audit. S-a încheiat trilogul, poate domnul Karim ne poate spune câte ceva la început pentru a ne informa referitor la rezultatul trilogului. Avem listele de vot. Domnule Karim, vă rog. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc cu adevărat tuturor celor care s-au implicat în acest proces. E clar că a fost uh, un dosar foarte complex care a fost uh, gestionat de această comisie și până la urmă am ajuns în poziția care v-a fost prezentată și vă este prezentată spre vot astăzi și probabil foarte puțin uh, colegi din această comisie sau poate chiar uh, de la Parlamentul European uh, care să nu cunoască care au fost provocările cu care ne-am confruntat până acum. Sper ca de acum încolo, pentru că am ajuns până în această fază, să reușim să unificăm, poate astăzi la comisia noastră sau poate dacă nu astăzi la nivelul Parlamentului și să avem o majoritate clară, puternică, care să ne permită să asigurăm obiectivul global pe care doream să-l atingem practic. Domnule președinte, Vorbesc aici în termen foarte general, în termen foarte extins, în mod uh, special, pentru a permite colegilor să ajungă la o poziție pe care să o poată susține astăzi. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Uh, putem trece direct la vot, nimeni nu mai dorește să intervină. Votăm electronic, în primul rând, uh, votăm uh, referitor la auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate. Uh, e vorba de modificarea directivei. Votăm electronic. Vă rog. Toată lumea să scoată cardul de vot, cartela de vot. So, Okay. Fehlt noch einer, ne? Ist komplett. Also 13 dafür, 8 dagegen. 13 pentru, 8 împotrivă, o abținere se adoptă. Votăm referitor la cel de-al doilea raport al domnului Karim și aici votăm electronic. Votul e deschis. Dafür, 8. 13 pentru, 8 împotrivă, o abținere adoptat. Felicitări, Karim. Trecem mai departe la dosarul meu, raportul colegului Siesca. Domnule Siesca, mai aveți observații pentru început sau putem trece direct la vot? Trecem direct la vot. Perfect. Trecem la amendamentul 4. Procedura o cunoașteți deja. Uh, abțineri doar dacă cineva întreabă. Cine e pentru amendamentul 4? Împotrivă. Adoptat. Trecem la amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 7. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 9. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 1. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 2. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 3. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Votăm electronic uh, la raport în ansamblu sau votul e deschis. 22 dafür. 22 de voturi pentru, nu există abțineri, nu există voturi împotrivă. Trecem la rezoluția legislativă încă o dată uh, electronic, votul e deschis. 22 de voturi pentru, nu există voturi împotrivă, nici abținere, adoptat. Acum, la decizia pentru mandatul de negocieri, cine e pentru? Încă o dată votăm electronic. Vot electronic, vă rog. 22 de voturi pentru, nu există abțineri, nu există voturi împotrivă. Încă o dată felicitări raportorului și îi urez negocieri încununate de succes. Trecem mai departe la raportul domnului Karim în ceea ce privește adecvarea reglementărilor Uniunii și subsidiaritatea și proporționalitatea al 19-lea raport, o mai bună legiferare. Domnule Karim, aveți observații? Nu, însă doamna Geringer, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă reamintesc că cel de-al treilea amendament a fost elaborat fără contribuția grupului meu. Iată de ce doresc să votez pentru amendamentele 40 și 41. Nu putem construi compromisuri pe uh, baza dezacordului unui grup. Iată de ce vă rog ca amendamentele 40 și 41 să fie retras pentru că nu intră în propunerea de compromis. Prin urmare, spune uh, domnul președinte că aceste amendamente uh, să fie votate separat. Da, domnul uh, raportor de acord? Bine. Trecem la amendamentul 20. Prin urmare, cine pentru? Împotrivă, adoptat. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 22 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic. 22 uh, va fi verificat electronic. Opt pentru, 14 împotrivă, respins. Trecem la 23 pentru, împotrivă, adoptat. Compromis 1 pentru, împotrivă, adoptat. AFCO 19 pentru, împotrivă, adoptat. 25 pentru, împotrivă, respins. 5 pentru, împotrivă, adoptat. 6 pentru, împotrivă, adoptat. 7 pentru, împotrivă, adoptat. 20 pentru, împotrivă, adoptat. 26 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm. Amendamentul 26. Elfter für, elfter gegen, abgelehnt. 11 pentru, 11 împotrivă, respins. 27 e identic. 28, cine e pentru? Împotrivă, respins. Și 29 E rezolvat. A, vot în bloc AFCO de la 1 la 18. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Nouă pentru, șapte împotrivă, șase abțineri, adoptat. 30 pentru, împotrivă, respins. 8 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Verificăm electronic 8. Unsprezece pentru, 11 împotrivă, respins. Compromis 2 pentru, împotrivă, adoptat. 32 pentru, împotrivă, respins. 33 pentru, împotrivă, adoptat. 34 pentru, împotrivă, adoptat. 35 pentru, împotrivă, respins. 10 pentru, împotrivă, respins. 37 pentru, împotrivă, adoptat. 38 de asemenea. Trecem la compromis 4, scrie la mine. Nu poate fi așa. Trecem la compromis 3. Compromis 3 pentru Împotrivă. Adoptat. Și acum votăm separat 40 pentru, împotrivă, respins. 41, identic. Nu mai trebuie să votăm. Trecem la 43, pentru, împotrivă, respins. 44, pentru, împotrivă, adoptat. 45 46, pentru, împotrivă, adoptat. 47, pentru, împotrivă, Respins. 48 pentru. Împotrivă. Respins. 49 pentru. Împotrivă. Adoptat. Compromis 4 pentru. Împotrivă. Adoptat. 51 pentru. Împotrivă. Adoptat. 52 și 53 pentru. Împotrivă. Adoptat. 54 pentru. Împotrivă. Adoptat. 55 pentru. Împotrivă. Adoptat. 56. A trecut deja, am rezolvat, e identic. 57 pentru, împotrivă, respins. 59 pentru, împotrivă, respins. 60 pentru, împotrivă, respins. 61 pentru, împotrivă, adoptat. 62 pentru, împotrivă, respins. 63 pentru, împotrivă, respins. 64 pentru, împotrivă, respins. 66 pentru, împotrivă, respins. 67 pentru, împotrivă, respins. 68 pentru, împotrivă, adoptat. 13 pentru, împotrivă, adoptat. Compromis 5 pentru, împotrivă, adoptat. 15 pentru, împotrivă, adoptat. 16 pentru, împotrivă, adoptat. 69 pentru, împotrivă, adoptat. 17 pentru, împotrivă, respins. 70 pentru, împotrivă, respins. 71 pentru, împotrivă, respins. 72 pentru, împotrivă, verificăm. 11 pentru, 11 împotrivă, respins. 18 pentru, împotrivă, adoptat. 73 pentru, împotrivă, respins. 19 pentru, împotrivă, adoptat. 74 pentru, împotrivă, respins. Și acum raportul în ansamblul său, vot electronic. 14 dafür, 8 dagegen, keine Enthaltung. 14 pentru, 8 împotrivă, nu există abținere adoptat. Felicitări raportorului. Avem raportul anual privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii, raportul doamnei Lichtenberger. Doamna Lichtenberger, direct la vot? Perfect. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, adoptat. Numărul 2 pentru, împotrivă, adoptat. 3 pentru, împotrivă, adoptat. AFCO 3 pentru, împotrivă, adoptat. PETI 26 pentru, împotrivă, adop- respins. PETI 27 pentru, împotrivă, verificăm. Respins. 11 împotrivă. 10 pentru. AFCO 4 pentru. Împotrivă. Adoptat. Peti 12 pentru. Împotrivă. Respins. Peti 29 pentru. Împotrivă. Respins. Peti 13 pentru. Împotrivă. Respins. Peti 30 pentru. Împotrivă. Respins. Petri 31 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Peti 31. Verificăm. 9 pentru, 12 împotrivă, respins. AFCO 2 pentru, împotrivă, adoptat. AFCO 1 pentru, împotrivă, adoptat. 4 Geringer pentru, împotrivă, adoptat. Peti 1 pentru, împotrivă, respins. Peti 3 pentru, împotrivă, adoptat. Peti 5 pentru, împotrivă, verificăm. 9 pentru, 13 împotrivă, respins. Peti 6 pentru, împotrivă, respins. Peti 7 pentru, împotrivă, respins. Peti 8 pentru, împotrivă, respins. Peti 9 pentru, împotrivă, respins. Peti 10 pentru, împotrivă, respins. 5 pentru, împotrivă, adoptat. 6 pentru, împotrivă, adoptat. 7 pentru, împotrivă, adoptat. Peti 4 pentru, împotrivă, respins. AFCO 5 pentru, împotrivă, verificăm. AFCO 5 verificăm. Treisprezece pentru, 9 împotrivă, adoptat. AFCO 6 pentru, împotrivă, respins. AFCO 7 pentru, împotrivă, respins. AFCO 8 pentru, împotrivă, Verificăm. Haideți să verificăm AFCO 8. 13 pentru, 9 împotrivă. Adoptat. Președintele spusese respins. S-a corectat. Se mai întâmplă, spune domnul președinte. Trecem la peti 17. Pentru, împotrivă, respins. Peti 19. Pentru, împotrivă, respins. Peti 28. Pentru, împotrivă, Respins. 8. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Petit 22. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Petit 23. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Verificăm petit 23. 9 pentru, 12 împotrivă, respins. Peti 24 pentru, împotrivă, respins. Peti 25 pentru, împotrivă, respins. Peti 2 pentru, împotrivă, respins. Peti 14 pentru, împotrivă, respins. Peti 15 pentru, împotrivă, respins. Peti 16 pentru, împotrivă, respins Respins peti 18 pentru, împotrivă. Respins peti 11 pentru, împotrivă. Respins peti 20 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, de dragul siguranței, verificăm electronic. Nouă pentru, 13 împotrivă, respins. Peti 21 pentru, împotrivă, respins. Votul final electronic 21 de voturi pentru, o abținere, felicitări raportoarei. Trecem la raportul doamnei Castex, redevențele pentru copiile private. Doamna Castex, vă rog. Der SV Castex und dann Înainte, doamna Castex, și apoi, vă rog. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Poate vă amintiți că acest raport fusese amânat după o ședință din decembrie și cred că acest lucru a fost în folosul nostru pentru că am reușit până la urmă să ajungem la amendamente de compromis. De altfel, vreau să mulțumesc doamnei Nibler pentru că am cooperat în mod excelent din decembrie până acum și cred că iată am ajuns în sfârșit la un raport echilibrat care își va aduce contribuția în dezbaterile viitoare în ceea ce privește drepturile de autor. Cred, domnule președinte, că putem trece la vot și aș vrea să vă atrag atenție înainte de aceasta că voi prezenta patru amendamente orale la expunerile de motive F, care sunt prezente pe lista de vot, dar doresc să înlocuim 2010 cu a directiva 21 și alte două amendamente orale la uh, G1 și la articolul 6b în ceea ce privește problemele de problemele coprografiei, probleme care nu fusese menționate în textul inițial și am ajuns la un acord cu PPE-ul pentru a adăuga această referință la reprografie. Și vom elimina articolul 7a pentru consumatorul final, obiectivul fiind, citatul fiind în engleză. Deci pentru a elimina această parte de la articolul 7. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Castex. Colegul Engström. Da, vă mulțumesc. Aș dori să mă opun așa anumitor amendamentelor de compromis. Biroul meu a primit uh, aceste amendamente ieri seară la ora 10. Nu putem lucra în acest fel. Nu am fost consultată niciun fel. După părerea mea, nu sunt amendamente de compromis. Sunt amendamente noi, înaintate de doamna Castex, după termenul limită pentru amendamente. Nu respectă regulile care guvernează amendamentele de compromis. Eu nu am fost întrebat și cu toate acestea numele, numele meu apare pe amendamentele 2, 4 și 7. Nu sprijin aceste amendamente de compromis, nu am fost niciodată consultat referitor la acestea și uh, Uh, s-au încălcat absolut toate regulile de procedură care există. Amendamentul 2, de pildă, Geringer, Wikström, am discutat în decembrie despre toate acestea. Lucrurile sunt clare. Cu toate acestea, a, amendamentul a fost prezentat ca fiind un compromis pe care eu l-aș sprijini dați-mi voie să îmi exprim dezacordul. Aș dori ca toate aceste amendamente așa zise de compromis să fie considerate inadmisibile, pentru că nu sunt considerate amendamente de compromis dacă au fost înaintate după termenul limită. În deosebi, amendamentul 2, 4 și 7 de compromis, unde numele meu apare împotriva voinței mele. Și același lucru se aplică și amendamentelor orale. Acestea vin prea târziu. Mă opun acestor amendamente orale, mă opun fiecăruia. Uh, e o chestiune de principiu și nu cred că așa trebuie să legiferăm în această comisie. Mulțumesc. Frau Kollegin Wikström, bitte. Danke. Mulțumesc, domnule președinte. Eu susțin tot ceea ce a spus colegul meu și înțeleg foarte bine de ce este supărat și eu sunt supărată. Dar uh, unii suntem așa mai uh, tipici suedezi, așa că uh, eram un pic mai timidă în a face o clarificare a votului la acest dosar, dar aș vrea să subliniez un lucru. Singurele grupuri care au fost implicate sau chiar să zic invitate pentru redactarea acestor așa numite amendamente de compromis sunt PPE-ul și SD. Niciunul din celelalte grupuri nu au avut nici măcar voie să participe la dezbateri și acesta este un precedent, pentru că niciodată nu s-a întâmplat până acum așa ceva la comisia noastră. Și aceasta, în ciuda cererilor repetate pe care le-am trimis către D și ar fi trebuit măcar să avem acces la aceste texte de compromis. Și nu să se facă aceste dezbateri în mod exclusiv între raportor și raportorul din umbră din partea PP-ului. SID-ul au refuzat în mod constant uh, cererile noastre și până la urmă am avut acces la acest text abia ieri în jurul orelor 9 seara. Și acum ce constatăm? Că numele noastre sunt incluse în acest text ca și cum am fi fost în compromis și ca și cum am fi fost invitați să participăm la această dezbatere. Nu, din punct de vedere procedural este o lipsă de seriozitate totală. Deci, ă, acestea au fost ă, au primite prea târziu. Pot să spun că sunt responsabilă pentru amendamentele care n-au ajuns la timp, dar pe de altă parte această lipsă de transparență totală este inacceptabilă. La alte cazuri am avut toți colegii care au dezbătut între ei, dar de data aceasta pur și simplu nu ni s-a permis. E adevărat că am declarat încă de la început că este foarte probabil să nu susținem textul de compromis, ținând cont de poziția raportorului, pentru că este foarte diferită de a noastră, dar totuși decența și bunul simț ar fi trebuit să spună raportorului că ar trebui să ne includă și pe noi și să dea dovadă de transparență în ceea ce privește textele de compromis față de toate grupurile politice de aici. Deci eu cred că întreaga responsabilitate îi revine raportorului și grupului SD și nu putem continua în așa fel. Uh, mai multe amendamente de compromis care pretind că acoperă alte amendamente prezentate din partea grupurilor politice care nu sunt SD-ul sau PPE-ul, inclusiv noi, grupul ALDE, deci amendamente pe care le-am trimis chiar eu, nu se poate și e important ca după acest vot toată lumea să știe că niciunul din acești membri nu a fost consultat în ceea ce privește amendamentele de compromis. Noi, grupul ALDE, în niciun caz n-am fost implicați și nu susținem niciunul din amendamentele de compromis compromis. Și din câte am înțeles, acest lucru se întâmplă și cu alte grupuri politice, dar bineînțeles nu pot să mă pronunț în numele lor. Așa că vreau să mă asigur că nu există niciun fel de confuzie. ALDE și membrii grupului ALDE nu au fost implicați în redactarea niciunui amendament de compromis și nu le susținem. Și, de altfel, sper ca pe viitor să fim mai deschiși și mai transparenți în ceea ce privește munca noastră la această comisie și, în general, la Parlamentul European. Aș vrea, domnule președinte, să vă cer să considerați de neacceptat aceste așa numite amendamente de compromis care vin din partea membrilor ALDE. Așa nume 2, 3, 4, 7, 12 și 15, pentru că din punctul meu de vedere sunt neadmisibile și ar trebui declarate ca atare. Mulțumesc! Danke, Herr Mulțumesc, colegul Karim. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Lista de vot care ne-a ajuns la 10 seara, ce să zicem, așa se întâmplă, asta e viața, dar există alte chestiuni care au fost prezentate de ceilalți doi colegi și pe care le consider destul de serioase și pot să vă spun din punctul de vedere al propriului meu grup că noi nu am fost incluși în niciuna din negocierile care au avut loc uh, Uh, pentru a redacta aceste amendamente de compromis. Deci nici noi. Și, domnule președinte, cred că trebuie să susțin uh, pe cei doi colegi care au vorbit înaintea mea. Mulțumesc. Colegul Speroni, Colegul Speroni, vă rog. Președinte, susțin... Mulțumesc, domnule președinte, și eu susțin intervenția colegilor dinaintea mea. Aș vrea să fac o observație către colegul Karim, pentru că există anumite chestiuni în viață care poate se pot evita, care nu se pot evita, de exemplu o boală sau așa ceva. Dar uh, ideea de a prezenta amendamente la 10 seara cred că se poate schimba totuși. Dacă fac Castex, Mulțumesc, doamna Castex. Oui, je suis très... Da, domnule președinte. Sunt surprinsă de intervențiile colegilor mei și aș vrea să vă reamintesc următoarele. Am avut mai multe întâlniri cu raportorii din umbră, la care au participat, au fost invitați toți raportorii din umbră. Pe de altă parte, grupul Verzilor și grupul ALDE la aceste două reuniuni unde propusesem să analizăm punctele la care eram de acord și urma să diferențiem punctele de acord și de dezacord, dar cele două grupuri au respins în bloc propunerea mea și mi-au spus că erau atât de opuși textului prezentat, ansamblului acestui raport, că nu exista nicio posibilitate să ajungem la compromisuri împreună. Cu toate acestea, Uh, în toată perioada dinaintea votului prevăzut în decembrie, i-am ținut informații în legătură cu amendamentele de compromis. Acestea v-au fost trimise și secretariatul este aici pentru a confirma spusele mele. Dumneavoastră v-am trimis amendamentele de compromis uh, la care aveați uh, ceva de spus, dar nu le-ați primit. Și cu toate acestea ne-am continuat munca cu grupurile care erau de acord să facă eforturi pentru a ajunge la amendamente de compromis. Amendamentele de compromis, într-adevăr, au ajuns ieri seară la orele 17. Și e adevărat că pentru lista de vot am avut nevoie de ceva mai mult timp, pentru că până la orele 17 am încheiat compromisuri și faptul că am inclus câteva dintre elementele pe care le-ați prezentat dumneavoastră. Spre deosebire de ceea ce considerați dumneavoastră, dacă îmi permiteți, pot să continui, deci, spre deosebire de părerea dumneavoastră, cred că unele din amendamentele pe care le-ați prezentat erau bune, erau elemente pozitive și am pus chiar pe lista de vot plus la unele dintre ele. Dumneavoastră contestați dreptul meu de a îmi îmbogăți textul, raportul, cu elemente pe care le-ați prezentat dumneavoastră, prin amendamentele pe care le-ați introdus. Dar nu cred că e logic. Am făcut un amendament de compromis în care v-am citat uh, Așa cum ați spus mai devreme, puteți vota împotriva acestui amendament de compromis. Puteți cere să votăm separat amendamentele dumneavoastră, dar nu puteți refuza acest drept de a vota pentru amendamentul 5, chiar dacă aveți numele dumneavoastră pe el. Este o procedură absolut logică, am îmbogățit raportul meu cu toate contribuțiile pe care le-ați adus, chiar dacă în ansamblu sunteți împotriva acestui raport. Mulțumesc, doamnă Ipler. Dorește să mai intervină, vă rog, după care vom trece la vot. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit cu mare atenție această discuție. Nu am să mă exprim în ceea ce privește procedura, pentru că nu știu care a fost înțelegerea dintre doamna Castex și celelalte grupe, dar având, celelalte grupuri, dar având în vedere uh, cele spuse astăzi, v-aș propune să amânăm votul. Dacă trei grupuri spun că nu au avut ocazia să uh, elaboreze uh, Um, compromisurile. Nu e vorba doar de a parcurge aceste compromisuri, ci e vorba de a ajunge și la o reacție în interiorul grupului. V-aș propune așadar să amânăm votul pentru că nu poate să fie de bun augur dacă, cele, dacă două grupuri mari uh, se pronunță împotriva uh, votului. Cred că um, ar fi un semn de fair play față de ceilalți colegi. Dacă există rezerve, cred că nu greșim dacă amânăm votul. Iată de ce vă propun ca înainte să vedem ce uh, intră, ce nu intră aici în discuțiile, dacă intră la compromis sau nu, să amânăm uh, votul. Iată, fac o cerere formală pentru a amâna votul la acest raport. Domnul coleg uh, Engström și apoi doamna Castex. Of course, you're more... Pentru doamna Castex, da, bineînțeles, puteți vota pentru amendamentele mele. De fapt, v-aș recomanda să votați pentru toate. Dar nu asta este problema. Problema mea e alta. Faptul că puneți niște amendamente de compromis cu numele meu când de fapt nici n-ați vorbit cu mine și în niciun caz nu puteți avea susținerea mea. La asta am obiectat și tocmai de aceea consider că toate amendamentele de compromis pe care le-ați prezentat sunt inadmisibile. Foarte bine, avem în primul rând o solicitare de a amâna votul și eu vă propun să nu uh, umflăm prea mult lucrurile. Doamna Castex acum. no, je me, je... Da, eu mă opun amânării votului. De fapt, s-a amânat de mai multe ori acest punct pe ordinea de zi, plus uh, amânarea votului în decembrie și am ajuns aici, cred, la un echilibru. Nu cred că această chestiune reprezintă un precedent, faptul că amendamentele de compromis apar în ultima clipă înaintea uh, zilei de vot. Acest lucru, din experiența mea din potrivă, se întâmplă destul de des. Și, pe de altă parte, Uh, contest uh, punctul pe care l-a prezentat domnul Ekstrom, pentru că dânsii au, prezent, au participat la două întâlniri tehnice cu raportorii din umbră și n-au dorit să accepte să lucrăm la amendamentele de compromis. Acum, în legătură cu amendamentele de, amendamentele de compromis care includ elemente din amendamentele uh, dânșilor, uh, Așa cum spuneam și a spus Lidia mai devreme, votăm amendamentele de compromis. Este responsabilitatea mea să prezint amendamentele de compromis și dacă dânsul refuză, atunci putem ajunge la un vot separat pentru amendamentele care sunt incluse în acel compromis. Iată ce propun, domnule președinte, ca și procedură. Foarte bine. Avem, în primul rând, o cerere de amânare. Trebuie să hotărâm. Uh, cu ajutorul secretariatului am parcurs uh, regulile de procedură, e vorba de, alinea, de articolul 161 aliniatul 4, AFCO s-a ocupat deja. În ceea ce privește decizia, aici există criterii generale referitoare la luarea hotărârii și uh, se vorbește uh, de uh, amendamentele de compromis. Cine poate să le înainteze? Poate fi vorba de uh, o minoritate a grupurilor politice, nu trebuie să fie toate grupurile politice. Un amendament de compromis poate fi uh, înaintat și de raportor. Eu aș permite acest lucru, dar având în vedere că uh, dacă ar exista uh, protest în uh, comisie, ar trebui să votăm referitor la fiecare uh, protest. Acum, înainte de toate, aș dori să ne ocupăm de cererea doamnei Nibler, să votăm referitor la această cerere de amânare. Dacă uh, Uh, votăm în favoarea amânării, atunci lucrurile sunt clare, amânăm pe următoarea întâlnire, iar dacă nu, trecem la vot și unde există proteste, abordăm fiecare protest după cum apare. Acum, în primul rând, votăm referitor la propunerea doamnei Niblă, referitor la amânare. Cine pentru? Vă rog, ridicați mâna. Cine se opune? Da, e clar. Se amână pe următoarea întâlnire. Și atunci putem șterge acest punct de pe ordinea de zi. Doamnă Castex, vă rog. Cred că este o amânare absolut inutilă și constat că există o adevărată dorință de a boicota acest raport. Gut, aber ich gehe jetzt auch davon aus, dass Bine, dar pornesc de la premiza că vom vota într-adevăr la următoarea întâlnire. Eu cel puțin așa am înțeles lucrurile, așa s-a spus. Trecem la raportul colegului Rapcai. E vorba de normele care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului național, în cazul încălcărilor dispozițiilor, dispozițiilor dreptului concurenței. Domnul Rabcai, având în vedere discuția care a avut loc, aș face două, observa- aș face două observații de la început, înainte de a putea trece, din punctul meu de vedere, la vot. În primul rând, Prima remarcă. Îmi amintesc că cu bucurie la discuția pe care am avut, de discuția pe care am avut acum două ore sau chiar mai puțin de două ore la coordonatori, când deodată s-a vorbit despre faptul că la avize ar trebui să ne limităm la competențele stricte ale acestei comisie și nu uh, al pe altceva. Poate că vă amintiți că exact asta este ceea ce am propus eu mai de mult. Am propus să facem așa și uh, proiectul meu de raport a fost adaptat după această premiză. Uh, dar, în același timp, uh, ne-am gândit ca acest raport să fie totuși destul de flexibil, pentru ca la punctele la care totuși deținem competența să putem să ne exprimăm cum trebuie. Acum, fiecare coleg, bineînțeles, poate să respecte sau nu așa ceva. Au existat mai mulți colegi care au uh, înaintat amendamente și la alte puncte. Vreau însă doar să vă atrag atenția pentru că ieri uh, am auzit o critică destul de discretă despre felul în care am lucrat în acest sens Aș vrea să vă spun că, ca și consecință, la amendamentele de compromis am făcut uh, eforturi pentru ca să elaborez amendamente de compromis bune. Cred că toată lumea m-a susținut în acest sens, așa încât să mă, ref- mă refer exclusiv la competența noastră. Nu are rost în presiunea de timp cu care ne confruntăm să mai pierdem vremea, să facem comentarii la chestiuni la care oricum Comisia Competentă de Fond poate după aceea să voteze altfel. Deci cei care se miră că nu am fost destul de detaliat la punctele la care nu avem competență, ar trebui să știe de ce am făcut acest lucru. Aceasta este diferența, așa se explică, față de cele la care avem competența și vreau doar să recomand fiecarei comisii din Parlament să lucreze așa de acum încolo, pentru că una din, unul din motivele de ineficiență în acest Parlament este că facem o legislație uh, avem o comisie competentă de fond, avem sute de comisii care se implică și ele și, de fapt, întreaga legislație de la considerentul 1 până la uh, ultima virgulă trebuie să fie prelucrată de către toate comisiile. Nu mi se pare bine, trebuie să ne concentrăm pe ceea ce este de fond și trebuie să fim mai eficienți. Și o altă remarcă are de a face cu prima remarcă și anume ca ieri seară, de exemplu, am aflat la negocierile pe care, la care am fost, ca și astăzi dimineață, de fapt, că a lipsit grija necesară în ceea ce privește trimiterea listelor de vot. Nu e vorba de biroul meu care trimite listele de vot, pentru că nu ei fac asta. Nu vreau să critic acest lucru prea mult, pentru că am înțeles pe baza acestui dosar pe care tocmai l-am tratat, dar și pe baza altor dosare, uh, ce a făcut secretariatul ieri, adică cum a trebuit să lucreze sub presiune din cauza aceasta. Poate ar fi de aceea mai bine să ne concentrăm pe mai puțin și atunci să nu mai încărcăm secretariatul cu atâta muncă. Ar fi bine, poate, să vedem când există probleme. Am văzut problemele pe care le-am primit eu pe biroul meu, ca să spun așa, și cred că ar fi mai bine să ne limităm la un astfel de tip de muncă pentru ca să putem uh, cu adevărat să fim eficienți. Nu vreau să dau vina pe nimeni, știu însă cât de problematic este atunci când deodată avem un dosar foarte gros uh, pe masă la care trebuie să elaborez o listă de vot. Mulțumesc, spune președintele. La sfârșitul uh, legislaturilor, de obicei începe febra legisla legislațiilor și a elaborării legislației. Vă rog. Mulțumesc. Uh, vreau să mulțumesc portorului pentru această activitate foarte bună, pentru această activitate deschisă la care a contribuit pentru ca să ajungem la o decizie foarte echilibrată. Însă, eu iau cuvântul acum pentru a vă spune deja despre o poziție pe care mi-am mai expus-o de fapt în alte întâlniri. E vorba de articolul 7 și 11, două subiecte care nu sunt de competența specifică a comisiei noastre, jurii, dar sunt în competența comisiei ECON. Cu toate acestea însă, eu sunt foarte uimit de propunere de amendament 96, 97 și 115 de la articolul 11. Aș vrea să rețin... Poate că aici e vorba de un mesaj, un mesaj uh, care poate fi transmis Comisiei uh, Econ, dar uh, anularea articolului 7 s-ar putea să distrugă uh, um, echilibrul între angajamentele la nivel public și angajamentele la nivel privat, pentru că aceasta era una din, unul din pilonii importante ai acestui echilibru și, de fapt, filozofia întregii legislații este, de fapt, pe dosul întăierii acestui articol. Uh, rezerva mea vine din faptul că s-ar slăbi puterea autorității uh, competente și nu ar mai exista nicio protecție a victimelor. În ceea ce privește articolul 11, însă, eu uh, aș dori să rețin că victimele după cum știți, uh, prin dreptul uh, concurenței, victimele pot să fie confruntate cu o simetrie informativă. De exemplu, la încălcarea unei norme, unei legi a concurenței, câteodată victimele nu știu că sunt în poziția de victimă și prin intermediul unor uh, programe de favorizare a unor întreprinderi, de exemplu, care, întreprinderi care se pot autodenunța pentru a putea beneficia de programul acela de uh, tratament favorabil, să spunem, se cere victimelor să um, se informeze despre cartel și după aceea să poată să ceară o compensare. Formularea actuală însă, care este, vine de la tribunalele naționale, este să faptul că aceste tribunale să determine care este acțiunea de compensare necesară și care este suma care trebuie plătită, astfel încât uh, um, judecătorii au posibilitatea să verifice, și aceasta este ceea ce s-ar pierde, dacă coautorii infracțiunii pot să plătească sau nu și care ar trebui să fie cota care revine fiecare întreprinderi. Deci, de asemenea, aliniarea acestui aliniat ar putea să compromită exact funcționarea acestui mecanism. Am vrut să vă exprim această rezervă pentru că după aceea, în ceea ce privește pe total, sunt de acord cu tot ceea ce s-a ajuns în momentul de față. Cred că s-a ajuns la un punct de echilibru în afară de acest punct. Mulțumesc. Da, am luat la cunoștință rezervele noastre. Haideți să votăm acum. Trecem la amendamentul numărul 50. Cine este pentru? Aș vrea să vă rog să ridice mâna. Cine e împotrivă? Se adoptă. 52 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm 52. 12 pentru, 9 împotrivă se adoptă. Amendamentul numărul 8, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, se respinge. 53 pentru, împotrivă, se respinge. 54 pentru, împotrivă, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, se respinge. 56 pentru, împotrivă, se respinge. 57 pentru, împotrivă, respins. 58 pentru, împotrivă, 58 se verifică. Nu a fost foarte clar. Se verifică. Jetzt ist wahrscheinlich eindeutig. Acum cred că e clar. Da, 5 pentru, 17 împotrivă, foarte clar chiar, nu știu, poate a mers prea repede, 59 pentru, împotrivă, se respinge, 60 pentru, împotrivă, verificăm, 60 verificat. Unsprezece pentru, unsprezece împotrivă se respinge, Șaizeci și unu pentru, împotrivă se respinge, 32 pe, 23 pentru, împotrivă, se respinge 9 pentru, împotrivă, se respinge 10 pentru, împotrivă, se respinge 11 pentru, împotrivă, se respinge 12 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem mai departe, la pagina următoare. Mm. Ajungem la 83. Bauz, cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 84 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 85 pentru. Împotrivă. Respins. 86 pentru. Împotrivă. Respins. 87 pentru. Împotrivă. Se respinge. 88 pentru. Împotrivă. Respins. 89 pentru împotrivă, accept, adoptat 90 pentru, împotrivă, adoptat 91 pentru, împotrivă, se verifică 91. Fehlen ein paar. Irgendwer fehlt noch. Cineva lipsește. 11 pentru 11 împotrivă se respinge. 92. Aici am uh, mi s-a spus că trebuie să fac două voturi pe părți, e adevărat, 92 și 94 într-un într vot sau separat? Într-un vot. Bine, 92 cu 94 împreună. cine pentru, împotrivă, se verifică. 92 și 94 sunt identice, nu? Nu sunt? nu sunt identice. Atunci haideți să votăm mai întâi 92 și după aceea 94 și la mine era trecut așa că trebuie votat separat. Asta e o schimbare de ultimă secundă, iar 92 se votează electronic. 92, electronic. 8 pentru, 14 împotrivă, se respinge 92. 94, acum tot electronic. 11 pentru, 11 împotrivă, se respinge. Trecem la 93 atunci, pentru. Împotrivă, cred că se respinge. 95 pentru, împotrivă, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, respins. 98 pentru, a, 98 uh, cade, da, într-adevăr, într-adevăr, toate acestea cad și 99 caduc. Nu trebuie să-l mai votăm. 100 este următorul. 100 pentru, împotrivă, se respinge. 101 pentru, împotrivă, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, se adoptă. 105 pentru, Împotrivă. Se adoptă. 106 pentru. Împotrivă. Verificăm. 106 text. Dafür. 12 pentru, 10 împotrivă, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, se verifică 107. Fehlt einer. Mai lipsește cineva. zece pentru... Nu, 11 pentru 10 împotrivă. Se adoptă. 108 pentru, împotrivă. 108 se verifică, din nou. Zece pentru, 12 împotrivă, se respinge. 109 pentru, împotrivă, se respinge. 36 IMCO pentru, 36 IMCO pentru, împotrivă, se respinge. 110 pentru, împotrivă, nu, 110 se testează acum, se verifică. 10 pentru 12 împotrivă se respinge. 17 acum. Pentru, împotrivă, se respinge. 111 pentru, împotrivă, se respinge. 113 pentru, împotrivă, se respinge. 112 pentru, împotrivă, se respinge. 18 pentru, împotrivă, se adoptă. 114 pentru, cade. Da, da, s-a rezolvat. Bine, da, așa este. Aveți dreptate. Mulțumesc pentru că mi-ați spus. Nu și 37, rezolvat și atunci votăm 38 pentru, împotrivă, se respinge. 115 pentru, împotrivă, se adoptă. 116 se rezolvă singur. 117 e la fel, 119 este următorul pentru, împotrivă, se respinge. 120 pentru, împotrivă, verificăm. 120 verificare. Cinci pentru, 17 împotrivă, clar. 121 pentru, împotrivă, se respinge. 122 pentru, împotrivă, 122 verificare. 12 pentru 10 împotrivă se adoptă. 123 rezolvat, 124 pentru, împotrivă, se respinge. 125 pentru, împotrivă, se respinge. 126 pentru, împotrivă, se respinge. 127 pentru, împotrivă, se respinge. 128 pentru, împotrivă, se respinge, 129 pentru, împotrivă, se respinge, 130 pentru, împotrivă, se respinge, 131 pentru, împotrivă, se adoptă. 132, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. 133, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Nu sunt foarte sigur însă de acesta. Haideți să verificăm 133.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 Eins wird auch dafür, elf 11 pentru, 11 împotriva se respinge. 24 pentru, împotriva se adoptă. 26 pentru, împotrivă, se respinge. 2 pentru, împotrivă, se respinge. 25 pentru, împotrivă, verificăm electronic la 25. Elfter für Elfter gegen abgelehnt. 11 pentru, 11 împotrivă, se respinge. 27 pentru, împotrivă, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, nu. 28 pentru, împotrivă, se respinge. 29 pentru, împotrivă, se respinge. 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, se respinge. 31 pentru, 31 trebuie să verificăm, se vede, deci. Dafür, 11 gegen. 11 pentru, 11 împotrivă se respinge. Acum 5, 32 și 33 pentru, împotrivă se resping. 34 pentru, împotrivă, se resping. Se respinge 35 pentru, împotrivă, se respinge. 36 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 5 este identic. Deci, 38 acum. Pentru, împotrivă, verificăm 38. 12 dafür, 10 12 pentru 10 împotrivă se adoptă. 37 e rezolvat, deci 39. Cine-i pentru? Împotrivă. Se verifică 39. Dafür, 10 dagegen. 12 pentru, 10 împotrivă se adoptă. 6 pentru, împotrivă. Se adoptă 7 pentru, împotrivă se adoptă. 40 se rezolvă, 41 acum pentru împotrivă se respinge. 42 pentru împotrivă se respinge. 43 pentru împotrivă se adoptă. 44 pentru împotrivă. 44 se verifică. 10 pentru, 12 împotrivă, se respinge. 45 pentru, împotrivă, se verifică și 45. 17 pentru uh, și 5 uh, împotrivă. 46 pentru, împotrivă se adoptă. 48 pentru, împotrivă. Ce, ce facem cu 48? Am votat? Mai întâi la mine e invers, e întâi 48. Bine, întâi 47. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm 47. Dafür. 10 pentru 11 împotrivă se respinge. Și acum 48. Cine-i pentru? Împotrivă se verifică. 10 pentru 11 împotrivă se respinge. Acum IMCO 15 pentru împotrivă se respinge. 49 pentru împotrivă 49 se verifică. Dafür, 10 pentru 12 împotrivă se respinge și acum proiectul de raport în totalitatea sa. Votăm electronic. 22 dafür, keine Nein-Stimmen. 22 pentru, nicio abținere, nicio împotrivă. Felicitări raportului și acum trecem la raportul doamnei Eva Lichtenberger cu privire la implementarea tratatului de la Lisabona. Doamna Lichtenberger nimic nu vrea să spună, deci trecem mai departe. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, verificăm. 2. Verificare. 11 pentru, 11 împotrivă, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Raportul în totalitatea sa, vot uh, electronic. Douăzeci pentru un vot împotrivă, o abținere, felicitări raportoarei. Și acum trecem la raportul doamnei Mariel Galo, Doamnă Galo, doriți să spuneți ceva? Nu, nu? Votăm, bine. Votăm. Trecem la amendamentul numărul 8. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, se respinge. 11 pentru, Împotrivă. Se adoptă. 12 pentru, împotrivă, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, adoptat. 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 54 pentru, Împotrivă. Verificăm. 54 se verifică. Für... 11 pentru, 10 împotrivă, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, se verifică. Dafür. 10 pentru 11 împotrivă se respinge. 56 pentru împotrivă se adoptă. 57 pentru împotrivă se respinge. 58 pentru împotrivă verificăm 58. 10 pentru, 11 împotrivă se respinge, 18 pentru, împotrivă se adoptă, 19 pentru, împotrivă se adoptă, 20 pentru, împotrivă se adoptă, 21 pentru, împotrivă se adoptă, 22 pentru, împotrivă se adoptă, 23 pentru, împotrivă se adoptă, 29, 59 pentru, împotrivă se verifică 59. Verificăm 59. 11 pentru, 10 împotrivă se adoptă. 60 pentru, împotrivă. Verificăm. Zece pentru 11 împotrivă se respinge. 24 pentru împotrivă se adoptă. 61 pentru împotrivă verificăm. 61 verificare. 10 pentru, 11 împotrivă, se respinge. 62 pentru, împotrivă, verificăm. 62 verificăm. Unsprezece pentru 10 împotrivă se adoptă și astfel 25 e caduc, trecem la 63. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru împotrivă se respinge. 66 pentru Împotrivă se adoptă. 67 pentru, împotrivă, verificăm. 67 verificare. Absolut. 10 11 10 pentru 11 împotrivă se respinge, 68 pentru împotrivă se adoptă, 26 pentru împotrivă, se adoptă. 69 e rezolvat, 27 pentru, împotrivă, se adoptă. 70 e rezolvat, 28 pentru, împotrivă, se adoptă. 71 e rezolvat, 72 pentru, împotrivă, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, se adoptă. 31 pentru, împotrivă. A, verificăm acesta, trebuie să-l verificăm. dafür, 9 13 pentru 9 împotrivă se adoptă. 32 pentru împotrivă se adoptă. 33 pentru împotrivă verificăm. 33 se verifică.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 40 pentru, împotrivă, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, se adoptă. 43 se adoptă. 44 pentru, împotrivă, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, se, 74, îmi cer scuze, se adoptă. 75 e rezolvat, 76 acum pentru, împotrivă, verificăm. 76, verificare. 10 pentru 10 împotrivă se respinge. 1 pentru împotrivă se adoptă. 2 pentru împotrivă se adoptă. 3 pentru împotrivă se adoptă. 4 pentru împotrivă se adoptă. 5 pentru împotrivă se adoptă. 6 pentru împotrivă se adoptă. 7 pentru împotrivă se adoptă. 45 pentru împotrivă se adoptă. 46 pentru Împotrivă. Se adoptă 47, rezolvat 48 pentru. Împotrivă. 48, verificare. Dafür, 11 dagegen abgelehnt. 10 pentru, 11 împotrivă, se respinge. 49 pentru, împotrivă, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, se adoptă și acum trecem la vizul uh, totalitatea sa. Vot uh, electronic pentru, vot electronic pentru, vă rog să votați. 11 pentru 10 împotrivă, deci avizul se adoptă. Felicitări uh, raportoarei și acum trecem la ce? Pentru că package travel l-am uh, am amânat, pachetele de servicii de călătorie și trecem la următorul raport, votarea unui aviz uh, din partea mea. Aici doar vreau să văd cine este pentru, cine e împotrivă, cine se, uh, se abține, nimeni se adoptă. Atunci, acum avem următorul punct care se referă la o decizie din part, uh, la o propunere de directivă, doamna Regner are cuvântul, vă rog. Dacă nu vă deranjează, vreau să fiu cât se poate, să, să fiu cât se poate de succintă. Uh, Uh, pe scurt, uh, părerea mea e că temeiul juridic e doar articolul 109. Uh, sunteți de acord, spune domnul președinte? Da. Trecem mai departe, vorba de tutun. Doamnă Regner, vă rog. Și aici vreau să fiu succintă pentru că, bineînțeles, directiva privind tutunul este un subiect foarte interesant, dar aș dori să fac o observație de principiu, succintă încă o dată duminică uh, apare euforia activității, primesc uh, e mail de la secretariat și văd că um, Imediat ce se apropie ședința Iuri, secretariatul lucrează din răsputeri la sfârșit de săptămână. Și mi-aș dori, bineînțeles, că acest lucru să se întâmple înainte uh, să primim aceste informații înainte pentru a ne familiariza cu ele, dar doresc totuși să-i mulțumesc secretariatului că a lucrat din răsputeri uh, la sfârșit de săptămână. În ceea ce privește directiva privind tutunul, la juri, în aviz ne-am exprimat deja părerea în ceea ce privește temeiul juridic și uh, nu e vorba doar de o, o chestiune care privește piața internă. Iată de ce. De dragul compromisului um, v-aș propune să supunem la vot uh, și să nu ne bazăm doar pe articolul 14, ci și uh, să ne referim și la articolul 148 pentru a da dovadă de coerență cu uh, cele afirmate deja în avizul nostru anterior. Foarte bine, așadar aceste două temeiuri juridice ar trebui să fie completate. Colegul uh, Fost, vă rog, doream doar în numele PP să-mi exprim uh, câteva idei uh, referitoare la cele spuse de doamna Regner, să uh, confirm disponibilitatea doamna ei față de compromis, dar de dragul procesului verbal aș dori să-mi exprim că avem anumite, să-mi exprim anumite rețineri, dar de dragul compromisului putem accepta propunerea doamnei Regner. Da, așadar așa stăm cu temeiul juridic, toată lumea e de acord. Mulțumesc doamnei raportor. După tutun trecem la sănătatea animalelor. Doamnă Regner, vă rog, aici nu mai vreau să spun nimic, nu e un subiect complicat, deci v-aș propune doar să votăm în favoarea temeiului juridic. Există toată lumea de acord, spune președintele? Uh, da, am hotărât. Încă o dată trecem acum la ultimul temei juridic. E vorba de uh, produsele fitosanitare și pesticide. Încă o dată Lucrurile sunt clare, toată lumea de acord? Bine. Gata, am terminat și cu temeiurile juridice. Trecem la punctul 10. Pot să-i dau încă o dată cuvântul doamnei Regner în ceea ce privește parchetul european. Vă rog. Doamna Regner, vă mulțumesc foarte mult. Am uh, primit uh, propunerea Comisiei în ceea ce privește crearea parchetului european pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii de uh, unul din ultimele dosare care nu va fi decis în procedura de codecizie, ci uh, Parlamentul poate doar vota în favoare. Știți cu toții că e vorba de un subiect care a fost discutat în amănunt, nu doar aici în Parlamentul European, ci și în cadrul Parlamentelor Naționale. Uh, și uh, 14 parlamente naționale au ridicat un cartonaș galben în acest sens. Ne aflăm așadar într-o situație uh, destul de delicată în ceea ce privește parchetul european. Comisia competentă pe fond, LIBE, a emis un aviz juridic. Deocamdată nu există probleme cu articolul 86, care să fie temei juridic. Și, în consecință, doresc să trec direct la fondul acestui aviz. Comisia Libe e competentă pe fond, am spus acest lucru și uh, noi trebuie să fim consultați având în vedere articolul 50 și doresc să vă spun că dacă acest uh, această comisie ar trebui să emită un aviz, ar trebui să ne ocupăm tocmai de acele puncte care țin de competența noastră în calitate de comisie jurii. În ceea ce privește problemele cu care ne confruntăm uh, din perspectiva competențelor noastre ar fi, în primul rând, articolul 13 din propunerea Comisiei. Aici e vorba de competențele um, derivate din dreptul penal. Pe de-o parte, trebuie să vedem uh, care sunt competențele parchetului european, care derivă din exercițiul uh, funcțiunii, e vorba de articolul 12, și este un principiu al articolului 13 de asemenea, și se face o legătură directă cu uh, infracțiunile penale de primă categorie, Trebuie să vedem dacă se poate aduce o justificare întemeiată în acest sens. În al, a doua categorie de uh, infracțiuni penale nu este definită în regulament și uh, acest lucru ține de competența parlamentelor naționale. Iată de ce este foarte important să vă spun că în propunerile mele uh, propuneri pe care încerc să le prezint, am încercat să găsesc o formulare mai bună în ceea ce privește cazurile de fraudă împotriva intereselor financiare ale Uniunii, pentru ca aceste uh, infracțiuni uh, să intre la uh, categoria potrivită. Deci, uh, interesul meu este să um, clarificăm cât se poate de mult lucrurile, pentru că trimiterea făcută la infracțiunile penale în articolul 13 se referă la aceleași circunstanțe care tre- care însă ar trebui eliminată pentru ca aceleași circunstanțe să se referă la ambele infracțiuni. Cel de-al doilea aspect pe care doresc să-l introduc în aviz se referă la competența um, Curții Europene de Justiție. În propunerea Comisiei, uh, curțile, tribunalele naționale sunt competente. Cred că Există așadar o uh, problemă în a avea două instituții responsabile. Eu aș dori să știu aici care sunt contribuțiile pe care le-ar putea aduce fiecare grup. Eu uh, nu sunt de acord cu incertitudinea care putea deriva din această formulare. Iată de ce v-aș fi recunoscătoare dacă dumneavoastră, membrii Comisiei Jurii, Um, ați putea înainta propuneri. Și aș dori să trec în continuare la punctul 3 pe care l-am uh, prezentat în aviz și anume structura și personalul parchetului european. Comisia preia personalul de la OLAF. Articolul 86 al, artic- al tratatului de la Lisabona spune că ar trebui să se recurgă la personalul Eurojust. Și până acum nu au existat avize din partea Eurojust sau uh, Olaf în acest sens. Eu nu am o anumită preferință. Poate fi vorba de Eurojust sau Olaf, nu e nicio problemă. Eu doresc să găsim o soluție cât se poate de clară și sunt deschisă la orice propunere pe care ar putea o avea membrii Comisiei Jurii. Și un ultim lucru despre care doresc să vorbesc e vorba de pregătirea procurorilor europeni. Știți că colegul meu, Luigi Berlinger, s-a ocupat intens de acest subiect, a dat uh, dovadă de mult angajament, uh, în deosebit ceea ce privește pregătirea uh, continuată a procurorilor Iată, pe scurt, uh, care au fost punctele pe care eu le consider problematice și pe care doream să le aduc uh, în atenția Comisiei Jurii. Nu mai, există, nu mai există prea mult timp pentru amendamente. Termenul limită este 24 ianuarie După cum vă spuneam, mă aflu la dispoziția dumneavoastră, sunt uh, numai urechi, aștept să văd care sunt propunerile și contribuțiile dumneavoastră pe care să le pot integra în aviz. Vă mulțumesc. Mulțumesc, colegul Speroni. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Pe această propunere, foarte multe parlamente naționale s-au exprimat deja și au obiectat că această propunere nu, respecte, nu respectă principiul de subsidiaritate. Comisia competentă care trebuie să judece dacă o propunere este conformă cu principiul de subsidiaritate este Comisia Jurii. Și aș vrea să știu de ce, totuși, Comisia noastră nu se pronunță asupra acestei obiecții, de ce nu exprimă un aviz uh, fără a ține cont acum, fără să țină cont, deci, de aspectul de subsidiaritate. De ce facem un aviz fără să ținem cont de aceasta? Eu țin minte că am făcut acest lucru, subsidiaritatea era pe ordinea de zi și țin minte că am discutat despre acest lucru. Nu am tras niște concluzii clare, dar e un punct care s-a aflat uh, în mod repetat pe ordinea de zi și a fost uh, aprobat în consecință, um, a fost abordat în consecință de raportori. Mai există persoane care doresc să intervină? Se pare că la ora actuală nu. Atunci, termenul limită pentru amendamente este 24 ianuarie. Domnul Vos, vă rog, vă rog, aveți cuvântul. Da, îmi cer scuze. Doram în ceea ce privește relația cu Eurojust, uh, să fac câteva precizări. Cred că ar trebui să ne gândim în linii mari care ar trebui să fie structura relației între parchetul european, Eurojust, posibilitățile la nivel național, cum dorim să conturăm această structură. Pentru că um, s-ar putea să încercăm să construim ceva din diverse piese de puzzle și să ne trezim că avem suprapuneri după aceea. Trebuie să vedem cum uh, repartizăm competențele exact. În al doilea rând, e vorba de asistența juridică a, um, din partea CEJ dacă dorim să creăm un birou cu competențe în ceea ce privește dreptul penal al Uniunii sau dorim să venim cu competențe adiționale, dacă um, lăsăm pe seama CEJ asistența juridică, ar trebui să ne gândim la uh, diferitele posibilități de asistență juridică la acest nivel și poate chiar o cameră proprie, specială, care să fie competentă în uh, aceste chestiuni. Puncte care la ora actuală nu sunt luate în considerare. Iată de ce uh, vă rog să ne gândim foarte bine în ce direcție dorim să structurăm această instituție care, da, uh, în ceea ce privește elementele sale componente, nu ne mulțumește de plin. Trebuie să ne gândim și în ce privește personalul, dacă vine uh, Uh, ce vine de la Olaf, ce de la Eurojust, dar trebuie să avem în uh, vizor o structură clară în ceea ce privește um, acest edificiu instituțional. Pentru că, în caz contrar, vom uh, crea o confuzie um, vom, care va duce la suprapuneri și la numeroase probleme. Da, și comisia a cerut cuvântul. Unde e comisia? Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, uh, Vă mulțumesc pentru această posibilitate pe care mi-o oferiți, pentru a mulțumi raportorului pentru acest raport excelent. Dumneavoastră ați făcut comentarii foarte bune și pertinente și aș vrea să fac câteva clarificări. După cum știți, la Consiliu se discută acum propunerea Comisiei și este într-adevăr o negociere foarte complexă. La articolul 13, acesta este bineînțeles unul din, care, din cele care a fost discutat și va fi discutat în extenso la Consiliu. Și serviciul juridic a analizat cu foarte mare atenție acest articol 13 și s-au făcut și sugestii bune Multe din aceste sugestii se repetă de altfel la punctul 1, la ABC și D, sub punctele ABC și D. Avem o problemă cu această listă, și anume primul punct, primul subpunct A. Apărarea se oferă doar în ceea ce privește actele legislative ale Uniunii, un lucru care nu-l putem înțelege. De ce ne recomandați acest lucru? Pentru că, practic, vorbim aici despre um, delicte la nivel național care au legătură. Fraudă și delicte de contabilitate care nu sunt armonizate la nivelul UE și nu există nici temei juridic pentru aceasta. Deci criteriul pentru acest subpunct A nu are sens din punctul meu de vedere. Următorul punct la uh, competențe în ceea ce privește delicte care au fost comise înainte de intrarea în vigoare și articolul 71 ar trebui modificat în conformitate cu aceasta. Nu înțelegem de ce ar trebui să limităm competențele doar după stabilirea sau intrarea în vigoare a parchetului european. Parchetul va avea o serie de cauze care, în general, sunt pe rol, deci care uh, prevăd delicte care s-au întâmplat înaintea înființării acestui parchet. Deci ar fi în mod artificial să facem o separare între cele care au fost comise înainte și cele care se comit după. De aceea v-aș cere cu respect să vă regândiți la acest al treilea punct de la punctul 1. La punctul 3 care vine după punctul 1, avem o chestiune foarte importantă și anume aceea coerenței din punct de vedere al revizuirii judiciare. E adevărat, articolele 2 și 68 în legătură cu daunele a trebuit să aibă legătură cu încălcarea și anume cu revizuirea legalității pe care o face parchetul. Credem de aceea că daunele trebuie să fie analizate la nivelul instanțelor naționale, nu al celor europene. Așa că suntem de acord cu sugestia dumneavoastră că aceste daune trebuie să fie uh, analizate la nivelul instanțelor naționale. Și există o adevărată explicație de ce considerăm că instanțele naționale sunt mai potrivite pentru o revizuire a legalității, mai bine decât la nivel european, pentru că până la urmă aceste cauze oricum vor ajunge în instanțele naționale pentru a fi judecate. Ultimul comentariu la alineatul 4. Dumneavoastră deplorați faptul că Comisia dorește să transfere resurse umane din partea Olafului. Și vreau să vă spun că este o neînțelegere la mijloc. Nu e vorba de resurse umane pe care le propune Comisia, ci resurse, resurse financiare din partea Olafului. Noi considerăm că o serie de posturi trebuie transferate la nivelul parchetului european, dar nu e vorba de oameni, de persoane în carne și oase, ci e vorba de resursele financiare care corespund acestor posturi, care vor fi transferate la nivelul parchetului. Și, bineînțeles, Eurojustul va fi implicat, vor exista legături structurale, legături de susținere, dar Eurojustul are doar administrație, deci doar servicii administrative, nu are și anchetatori sau servicii care să poată lucra pentru parchet. Deci trebuie să fim foarte atenți cu această legătură structurală. Și un ultim comentariu, suntem de acord, avem nevoie de formare pentru următoarea perioadă de finanțare și avem nevoie de resurse suficiente pentru a plăti trainingul pentru parchetul european, pentru că aceasta să-și facă datorie. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă raportare, vă rog. Da, aș dori să le mulțumesc tuturor acelora care au luat cuvântul. Aș dori să le mulțumesc pentru propunerile lor și aș dori să-i mulțumesc comisia, aș dori să-i mulțumesc comisiei care a venit cu niște clarificări și um, aștept, uh, într-adevăr, cu interes să aprofundăm aceste contribuții în cadrul colaborării viitoare. În ceea ce privește parchetul european, e o idee extraordinară, e o bună inițiativă pentru ca cetățenii europeni să nu aibă doar încredere în sistemele lor juridice, ci ca prin intermediul acestui instrument, procură, parchetul european să avem ceva concret care să, uh, în care cetățenii să-și pună încrederea. Iau foarte în serios cele spuse de domnul Spenoni și de domnul Vos, și anume că mai avem încă câteva lucruri de făcut și doar pentru că ni se termină mandatul, nu cred că e inteligent să venim cu niște propuneri uh, rapide, pentru că e vorba tocmai de a consolida încrederea în sistemele juridice, nu prin uh, niște propuneri juridice oarecare. Trebuie să vedem în amănunt ce putem uh, pune în mișcare la nivel european. Nu vreau să mă opun, vreau să uh, pot aduce împreună cu dumneavoastră propuneri constructive, dar există multe întrebări care trebuie lămurite. Cum stau lucrurile cu subsidiaritatea? Nu avem o poziție clară în acest context. În ceea ce privește acest aviz, doresc, bineînțeles, ca Comisia Jurii să uh, vină cu o poziție fermă în fața Comisiei competente pe fond și uh, suntem interesați să promovăm acest dosar pe sfârșitul uh, mandatului nostru și nu trebuie să venim cu niște propuneri pripite. Cred că Comisia Jurii nu trebuie să-și aducă doar o contribuție politică, ci trebuie să vină și cu expertiză juridică și este așadar dublu competentă în acest sens. Mulțumesc uh, îndeoseb pentru clarificările în ceea ce privește resursele, nu doar resursele umane, ci uh, la tot ce se referă OLAF. Au fost niște clarificări foarte utile dar cred că mai uh, avem o cale lungă înainte. În plus, știm că în ceea ce privește introducerea parchetului european, um, am putea beneficia de pe urma unei cooperări mai uh, solide la Consiliu. Dar știm cât de complicat ar putea fi acest lucru având în vedere procedura. Iată de ce um, avizul meu nu uh, va fi unul euforic în ceea ce privește par- introducerea parchetului european, ci se va ocupa foarte clar de condițiile cadru din fiecare stat membru și va ține cont de existența um, acestei, uh, acestui cartonaș galben. Iată de ce vă spun că uh, mă voi bucura dacă veți aduce propuneri ulterioare sub forma unor amendamente. Mulțumesc, uh, doamnă Regner. Termenul limită pentru amendamente, după cum vă spuneam, este 24 ianuarie, ora 12. Nu mai există persoane care doresc să intervină. Trecem la punctul 9. E vorba de prezentarea de uh, către unitatea de evaluare ex ante a impactului uh, privind raportul domnului Rabcai și anume uh, acceptarea anumitor documente publice. Dau cuvântul uh, invitațiilor noștri. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mă oferiți posibilitatea de a face această prezentare. Câteva cuvinte de introducere înainte de a da cuvântul colegului meu care, de fapt, a făcut uh, această cercetare și acest studiu, pentru ca el să explice rezultatele. Vreau să vă reamintesc că evaluarea inițială pe care o oferă Departamentul de Studiu de Impact este un proces de rutină, autentic, prin care identificăm slăbiciunile și uh, punctele forte ale unei evaluări de impact. Suntem conștienți de faptul că colegii noștri au uh, făcut deja un raport în legătură cu costurile non-europei, dar cu toate acestea considerăm că e nevoie să avem și o evaluare de impact a Comisiei ca un studiu complementar, pentru că acest studiu de impact este util pe parcursul procedurii și nu doar la începutul ei. Iată de ce am analizat această situație și acum am să dau cuvântul colegului meu. Mulțumesc, mă numesc uh, Claudiu Colova și am lucrat la această evaluare. Am să fac o prezentare foarte succintă, pentru că dumneavoastră aveți deja documentul și acesta este disponibil și uh, pe site-ul Parlamentului în format digital. Deci, uh, puncte forte și slăbiciuni. Există um, multe puncte forte, însă problema este să fie identificate și să nu uh, irosim banii pentru a dovedi că aceste documente sunt uh, autentice. Utilizarea dovezilor și am să dau exemple foarte concrete în acest sens de exemplu, complicații în cazul unei căsătorii între un belgian și o persoană de naționalitate ungară sau atunci când o companie dorește să-și stabilească sediul în afara țării de origine și aceasta este o problemă pentru cetățeni, este o problemă pentru 12 milioane de cetățeni europeni și de asemenea pentru IMM-uri. Se dau mai multe cifre în acest sens, dar chiar și cifrele cele mai reduse se referă la 15% din IMM-uri, care ar reprezenta un obiectiv destul de bun pentru astfel de măsuri. Iată de ce Comisia consideră că trebuie să facem ceva și așa cum spunea și Parlamentul European în 2009, avem nevoie de proceduri uh, mai simple, mai clare și mai accesibile. De aceea, obiectivele Comisiei sunt coerente cu declarația făcută de Parlament. Bineînțeles, valoarea de impact este un instrument pentru a oferi dovezi în vederea întăririi acestor politici. Deci instituțiile europene împreună doresc să se descurce mai bine și am să prezint aici și câteva dintre slăbiciunile identificate. Noi dorim să simplificăm uh, felul în care se uh, recunosc anumite documente publice pentru că acest lucru nu este neapărat uh, evaluat în detaliu în evaluarea de impact. Raportul, evaluarea de impact, arată că există documente care sunt utilizate în mod frecvent și oferă o listă cu în jur de 12 documente care sunt incluse în articolul 3 de deci ce au fost, acese, au fost alese aceste documente și nu altele, nu se explică prea clar. Ar putea fi mai puține sau mai multe, dar nu se explică de ce. Există de asemenea și o lipsă de obiectivitate în ceea ce privește opțiunile care sunt considerate, în cele care sunt alese și, de asemenea, în prezentarea lor. Și pentru a simplifica lucrurile, există posibilitatea de a nu face nimic, deci de a menține status quo-ul. Există și o altă posibilitate extremă, și anume aceea de armonizare a tuturor documentelor, nu doar la nivel național, și aceasta în mod obligatoriu, o alternativă care nu este prea realistă și există alte două opțiuni mai mici care sunt incluse în opțiunea preferentă a Comisiei. Vedeți că există o anumită lipsă de obiectivitate și în felul în care a fost prezentat și redactat acest studiu. Și acum, revenind la detalii. Comisia face o sugestie și anume cea a formularelor multilingve la anumite documente și aici rămâne o întrebare fără răspuns pentru că Comisia spune, afirmă că aceste documente sunt cele selectate, cele care sunt um, reluate în anexă, pentru că acestea ar fi cele mai pertinente, fără a explica însă acest lucru. Iată, un lucru pe care Comisia l-ar fi putut prezenta altfel sau ar fi putut uh, oferi alte posibilități. Poate există motive întemeiate, însă acestea nu sunt prezentate. Care sunt beneficiile? Beneficiile acțiunii depășesc costurile pe care aceasta le-ar implica. Acesta este un punct esențial. Iar estimarea costurilor este făcută, deci um, avem cât de cât o idee despre ce costuri este vorba. Comisia face estimări plecând de la anumite ipoteze, lucru care este absolut normal și iată cifrele finale. N-am să intru acum în detalii de natură tehnică, dar puteți vedea că principala parte a costurilor se datorează traducerilor. Și dacă așa este într-adevăr, atunci ne-am putea aștepta la o adevărată, un proces de consultare al traducătorilor care ar fi afectați de această măsură. Și am încercat să văd dacă așa se va întâmpla, dar văd că Comisia nu are de gând să facă acest lucru. Comisia ar trebui să dea detalii în legătură cu o eventuală consultare a traducătorilor, lucru care nu există deocamdată și de multe ori știm că persoanele care ar trebui să răspundă la astfel de consultări nu răspund, dar sunt sigur că există un departament de traducători, de exemplu din partea comisiei, care ar fi putut oferi un input folositor în acest sens. Și acum să analizăm una dintre estimările care a fost prezentate, și anume estimările pentru utilizarea sistemului um, de informații pe piața internă. Vedeți aici că e vorba de o cifră care este limitată în jur de 600.000 de euro anual, probabil. Această estimare se face pe baza unor ipoteze pe care le puteți vedea aici, și anume plecăm de la ipoteza Comisia pleacă de la ipoteza că va exista un schimb de informații între patru autorități publice, că va fi nevoie de o jumătate de oră pentru fiecare autoritate pentru a realiza acest schimb de informații și că în jur de 14.000 de documente vor uh, prezenta îndoieli în ceea ce privește autenticitatea lor. Aceasta reprezintă 1% din schimburile de informații referitoare la documentele cu apostilă în Europa. Costul mediu uh, al per oră ar fi de 22 de euro, și iată deci estimarea la care se ajunge. Însă există mai multe puncte vulnerabile în această estimare și anume se pleacă de la premiza că schimburile se vor face în jumătate de oră, chiar la început atunci când autoritățile publice nu cunosc prea bine acest sistem și că doar 1% din documente vor prezenta îndoieli. Pe de altă parte, uh, acest sistem IMI, care este considerat ca fiind eficient, se consideră că ar fi utilizat doar pentru documentele cu apostilă și nu și pentru alte documente care ar putea fi supuse îndoielilor. Dacă am ajunge la o cifră de 2% sau 3% în loc de 1%, bineînțeles că costurile s-ar dubla sau chiar și mai mult. Dacă comparăm cifrele referitoare la acest sistem IMI, 14.000 de schimburi reprezintă destul de mult și vedeți că numărul de schimburi de informații a crescut și în 2011 ajunge la în jur de 3.000 de schimburi. Știm că sistemul IMI este un sistem flexibil care poate face față mai multor schimburi de informații, însă întrebarea care se pune este următoarea. Dacă există o creștere deosebit de mare în ceea ce privește numărul de informații, atunci probabil că va exista și o creștere a costurilor aferente. Într-un sens, deci, e bine că articolul 7 și aici trecem la ultimul diapozitiv, Vedeți aici articolul 7 care introduce o anumită flexibilitate care uh, nu este prezentată sau pare a nu fi prezentă în evaluarea de impact. Autoritatea publică poate utiliza fie acest sistem, IMI, fie poate la legătura cu autoritatea centrală a statului membru respectiv. Aceasta, pe de o parte, ar putea reduce costurile pentru sistemul IMI, dar, pe de altă parte, nu știm care ar fi costul uh, aferent pentru autoritatea publică care ar dori să utilizeze această a doua alternativă. Iată deci cele patru puncte care au legătură în principal cu transparența. Acesta este primul. Al doilea se referă la consultarea actorilor relevanți, care ar trebui să se facă. Și dacă se oferă estimări, acestea ar trebui să fie pertinente și ultimul comentariu, evaluarea de impact trebuie să corespundă cu propunerea făcută. Așa cum spuneam, evaluarea de impact este bine făcută în general și sper că această prezentare să vă ajute pentru a lua deciziile pertinente. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru acest rezumat. Dorește cineva să intervină? Domnule raportor, vă rog. Foarte pe scurt, cred că am decis deja, deci nu cred că mai este de mare ajutor uh, pentru că nu cred că aceasta va mai avea nicio influență asupra votului din plen de săptămâna cealaltă. De aceea aș dori să nu uh, spunem că nu este importantă activitatea care s-a depus. Este foarte bine când avem informații suplimentare, Aș vrea doar să vă atrag atenția asupra faptului că am discutat despre subiectul uh, studii de impact și evaluarea impactului deja acum uh, câteva săptămâni la raportul doamnei Nibler. Vreau să vă atrag atenția de asemenea că tot în această comisie, dacă mi-amintesc corect, da, aceasta nu are legătură acum cu tema concretă, am uh, fost destul de pentru o chestiune care se face în afara Parlamentului. Bineînțeles, cu uh, contribuția deputaților la rândul lor, pentru ca uh, apoi, în urma conferinței președinților și uh, după ce, cum a dorit administrația actuală, nu s-a întâmplat așa, ca să spunem foarte precaut, deci activitatea celor care au lucrat la acest dosar mi se pare extrem de importantă, n-aș dori să consider neimportantă, dar deci este bine să avem un astfel de studiu, dar din păcate decizia este una politică, deci o luăm noi și aș vrea să fac un comentariu în acest sens la articolul 3, de exemplu, pe care l-ați prezentat chiar la început. Ați uh, făcut referire la faptul că în justificarea comisiei care a făcut de asemenea un, uh, o evaluare de impact nu a existat nicio justificare de ce uh, Tocmai aceasta este forma documentelor care s-a ales, dar sigur că este o decizie politică. Nu ne-am uitat uh, mult mai în adâncul problemei, nici eu ca raportor, dar am plecat de la realitatea faptelor și realitatea este că cetățenii și așa și este și dreptul și lor și de aceea suntem aici, cetățenii se preocupă de astfel de probleme în care ei au probleme dacă documentele lor, când merg în statele membre, nu sunt recunoscute și sunt tot felul de probleme din cauza acestor documente. Deci cred că aceasta s-ar putea rezolva la nivel politic. Eu aș recomanda de aceea ca serviciile competente ar, ar, ar putea eventual să regândească lucrurile, pentru că din câte am înțeles că această hotărâre a fost una în, la prima um, privire, să spunem, și ar trebui poate ca să acest dosar să treacă în Parlamentul în legislatura următoare. Noi vom uh, încheia prima lectură, pentru că la Consiliu nu se mișcă nimic. Aș vrea să spun de aceea că am rugat Consiliul să nu votăm și să nu votăm înseamnă să nici nu votăm la plenară, înseamnă să nu votăm deloc, pentru că altfel unele state membre ar putea să fie extrem de speriate dacă venim cu așa ceva. Este o chestiune reală această problemă. Am putea să râdem despre această posibilitate, dar cred că este serioasă. Poate că Consiliul ar trebui totuși să trateze problema aceasta și apoi cu Comisia să se ajungă poate la o a doua lectură în următoarea legislatură a Parlamentului. Atunci ar fi foarte bine, de exemplu, dacă am mai avea câteva informații suplimentare care ar putea să ne ajute la o evaluare mai bună a acestei practici. Mulțumesc, președintele, faptul că Parlamentul să-l sperie pe Consiliu mi se pare un lucru bun. Domnul Speroni, domnul Speroni, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc pentru această prezentare a studiului. Aș vrea să încercăm să mergem dincolo de abordarea care ne-a fost prezentată aici. E adevărat că avem o dificultate în recunoașterea din partea diferitelor state membre a unui certificat, a unui, uh, unui document care a fost emis în alt stat membru. Și, într-adevăr, este corect să încercăm să simplificăm uh, viața cetățenilor din acest motiv. De exemplu, am văzut că una dintre probleme, unul din, probleme, da, din problemele care apar este când se cere un certificat de către un stat, un cetățean care nu este cetățean al statului respectiv nu poate să-și procure acel document pentru că în țara sa, de exemplu, nu există acesta. Mă gândesc la Belgia, de exemplu, la așa numitul uh, certificat de bune maniere, bune, bune moravuri, care nu există de acest tip în Italia și nu știu cetățenii italieni cum să ajungă la așa ceva. Deci, uh, în Italia, de exemplu, se cere un certificat antimafia care nu există, bineînțeles, în alte țări. Deci, mi se pare un aspect pe care ar merita să-l, ar merita să-l tratăm, zic eu. Apoi, poate ar trebui să mergem și dincolo de acest, acest aspect, pentru că, de exemplu, în Italia suntem foarte avansați pe anumite aspecte, de exemplu, din anul 2012, administrația publică nu mai trebuie să ceară certificate cetățenilor. Adică este adevărat că certificatele care sunt emise în Italia conțin uh, o codificare și certificatul respectiv nu mai poate să fie produs de către organele administrației publice sau de către cei care gestionează serviciile publice. Aceasta arată că administrația publică trebuie să fie cea care verifică din oficiu, prin intermediul unor servicii proprii, ce atestă cetățeanul respectiv. Dacă eu, de exemplu, declar că sunt născut pe anumită dată sau uh, Uh, spun care sunt drepturile mele politice, spun că sunt reședinte în, că sunt rezident în acel oraș sau am această adresă, nu sunt obligat să mai produc un certificat în fața administrației publice, dacă, chiar dacă aș avea acel certificat, pentru că autoritatea respectivă față de care mă identific și care este interesată să vadă dacă este adevărat această informație, dacă am acea adresă sau sunt născut atunci, este cea care, prin intermediul unui sistem electronic sau un sistem de care dispune administrația administrația publică poate să, să verifice dacă ce am declarat eu corespunde adevărului. Aceasta este, deci, calea pe care se poate simplifica, într-adevăr, viața cetățenilor și nu cea prin care un, cetăf- un certificat trebuie să fie autentificat, trebuie să fie recunoscut ca fiind veridic. Deci, chiar administrația publică și din altă țară ar trebui, totuși, în Uniunea Europeană, care ar trebui să înțeleagă, totuși că nu e vorba de un elefant birocratic aici, ar trebui să înțeleagă, deci, să poată să producă astfel de servicii. Autoritățile belgiene vor, de exemplu, să știe dacă chiar locuiește la acea uh, adresă, ar putea să contacteze ei autoritățile italiene fără să mai te pună să faci autentificări prin consulate sau să-ți produci nu știu ce certificat. Acesta ar fi un aborda, o abordare cu adevărat de simplificare a vieții cetățenilor și de a face Uniunea Europeană mai puțin ostilă față de cetățeni. Mi s-ar părea, deci, o abordare foarte bună. Mulțumesc. Danke, Frau Mulțumesc. Doamna Lichtenberger are cuvântul acum. Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, acestea sunt problemele de care ne lovim apoi în practică. Aș vrea să mai ne întoarcem însă asupra problemei uh, studiilor de impact și valorii de impact. Mi se pare foarte important și mi se pare bine să abordăm anumite teme și să facem o verificare critică a unor uh, evaluări de impact făcute de către comisie. Pentru că, tocmai în ceea ce privește costurile pentru aceste studii, de foarte multe ori există estimări foarte ciudate, la care eu mă întreb de multe ori dacă uh, acest algoritm care s-a folosit uh, aici uh, nu depășește oarecum cunoștințele generale a oricărui om care știe să calculeze. mi se pare foarte ciudat câteodată cum se ajunge la anumite cifre umflate. Apoi a doua problemă legată de costuri. Este foarte frumos dacă Uniunea Europeană poate să se gândească, de exemplu, cât costă ceva sau cum ar putea să coste ceva mai puțin. Dar uh, nu acesta poate să fie argumentul decisiv, pentru că altfel ar fi trebuit să eliminăm deja foarte multe lucruri deja, lucruri care se aplică deja și în alte domenii. Adică argumentul de costuri nu poate să fie un argument decisiv pentru anumite aspecte importante. Mi se pare și greșit să discutăm mai ales despre chestiuni juridice și să ne referim atât de extrem la acest argument al costurilor. Și a mai rămas o întrebare la care trebuie să răspundem, cred eu. Avem posibilitatea acum de a face un studiu de impact. Interesant ar fi însă, de exemplu pentru mine, să întrebăm cum se decide care sunt temele care trebuie să beneficieze de un astfel de studiu. Pentru mine nu este foarte transparentă decizia. Mi se pare câteodată că dacă se fac uh, studii pur și simplu picate din nori, atunci ar putea să existe suspiciunea că studiile de impact sunt făcute ca să servească anumite scopuri politice și pentru ca să um, distrugă opiniile unora sau altora sau să influențeze opinia publică sau pentru că nu îl dorește cineva pe un comisar, dorește să facă un studiu în acest sens. Deci, uh, dacă nu este vorba de o motivație foarte transparentă, atunci pentru mine este o chestiune foarte ciudată. Întrebarea este însă dacă raportorul este cel care este întrebat dacă este pertinent un studiu sau care este procedura. Sigur, toate sunt bune și frumoase, dar pentru a crea ceva uh, atât de complex trebuie să știm exact și dacă a existat existat un contact cu respectivul uh, reprezentant al subiectului care este analizat. Mi s-ar părea, deci, bine să facem puțin lumină în acest uh, hățiș. Apoi, în ceea ce privește tema ca atare, știm cu siguranță toți că este o, o temă foarte complicată. Am discutat deja de foarte multe ori pe diverse teme despre această problemă în anumite domenii, mai ales, de exemplu, în dreptul italian sau în uh, dreptul unor țări scandinave. Există reglementări care vor să, care au o, o poziție unică în dreptul european și pe care, trebuie, pe care este foarte greu să le considere apoi. Întrebarea este cum să putem să le uh, gestionăm pe acestea. Pentru că la un moment dat ni se spune nu mai putem să schimbăm nimic pentru că în respectivul sistem juridic nu se poate adapta. Uh, și după aceea dacă se sperie Consiliul pentru că noi vrem să hotărâm ceva în acest sens sau dacă Consiliul se sperie pentru că apare o nouă temă pe masa de discuții, atunci eu pot să spun că eu și eu mă speriu de multe ori ce fel de poziții antieuropene vin de la Consiliu de multe ori în domenii în care absolut nu au ce căuta astfel de poziții antieuropene. Așa că dacă se sperie sau nu Consiliu, pentru mine nu este foarte important ca să spun un criteriu total neinteresant. Nu vreau decât să mă refer la acest punct și mi se pare important să-l subliniez, pentru că întotdeauna va fi așa, cu siguranță. Statele membre sau reprezentanții statelor federale, de exemplu din Germania, au făcut aceleași experiențe în Germania când un land din Germania era împotriva celorlalte, land, celorlalte landuri pentru că bloca, de fapt, o decizie. Cunoaștem această situație. Pentru mine însă, în acest context, este un punct important să menționăm că, în primul rând, trebuie să știm cum se decide care sunt temele pe care se fac studii și, în al doilea rând, dacă nu este încă gestionat acest punct, trebuie să ne gândim la o procedură pentru a rezolva această dilemă. Dar vreau să vă răspund eu la întrebare pe, înainte să dau cuvântul altora, este foarte detaliat. După ce s-a luat decizia în conferința președinților, conferința președinților de comisii este următoarea comisie care ia decizia. A existat un ghid care a fost apoi prelucrat după 9 luni, însă există toate regulile în detaliu, eu o să vi le trimit, secretariatul vă va trimite această procedură, e foarte simplă, nu numai comisia competent poate să, competentă poate să decide la impulsul raportoarei sau raportorului și, de fapt, decizia se ia de către coordonatori, iar apoi studiul este întocmit. Așa se întâmplă, aceasta este calea. Însă acum mai întâi doamna Tain, doamna Nibler și după aceea alții. Vă rog, doamna Tain. Da, mulțumesc. De ce se Trebuie să fie un certificat multilingv, nu cred că trebuie să pierdem timp să știm acest lucru. Nu are, avem nevoie de un studiu ca să răspundem la această întrebare și sunt absolut de acord cu domnul Rapcai. O remarcă însă importantă s-a făcut că până acum uh, traducătorii nu au luat poziție. Pot să vă explic de ce este așa. Nu au uh, știut că se va face o schimbare foarte mare în acest domeniu. Nu au știut că le va pica din mână, practic, o, uh, o afacere profitabilă. Nimeni nu știe încă acest lucru. Tocmai cei care traduc acele acte notariale sau acte certificate sunt tot felul de mini-birouri de traducere în care de fapt e o persoană care face această muncă. De exemplu, în Berlin știu că este așa, în Germania câteodată maxim doi angajați în biroul respectiv de traduceri. Sunt tot felul de firme foarte mici care nu sunt deloc organizate, nu au nicio reprezentanță, n-au asociații, n-au uh, sindicat și deci sunt independenți care apoi, bineînțeles, vor auzi la un moment dat de această hotărâre și se vor speria media, pentru că vor ști că probabil se vor confrunta cu șomajul. Cei care au însă birouri mai mari de traduceri și au mai multe limbi în acele birouri sunt cei care, de fapt, traduc și documente mai mari, mai lungi. Cei care document, traduc, de exemplu, contracte de sute de pagini, acestea sunt birourile mari de traduceri. Și aici ei sunt mai puțin, acestea sunt mai puțin lovite, dar pentru alții vor mai fi surprize, cred eu. Ceea ce mi s-a părut însă puțin explicat în toate aceste evaluări sunt uh, trișurile, momentele, trișorile sau, de exemplu, momentele în care nu se folosește bine reglementarea. În ceea ce privește apostila, știu că există foarte multe acorduri interstatale și foarte rar mai este nevoie de apostilă. Dar problema contrafacerii sau uh, a falsificării este însă una foarte serioasă. Cred că verificările uh, nu se fac decât pentru a putea evita aceste falsificări. Eu am vorbit ceva cu o reprezentantă a administrației de la un uh, de la starea civilă, de exemplu, despre acest subiect și pot să vă spun despre Germania, care este situația. În afară de vârfurile din Ministerul Justiției care se ocupă de astfel de noi prevederi, nimeni nu a auzit în Germania de modificările care urmează. Deci ei vor fi cei însă care vor fi loviți uh, cotidian de aceste schimbări și într-o zi se vor trezi cu o surpriză. Însă, eu când am vorbit cu această responsabilă, și-a pus mâinile în cap pentru că și-a spus să știți că am multe, multe certificate falsificate care vin, îmi intră și trebuie să le dau mai departe către o altă administrație publică care verifică și preia răspunderea pentru această falsificare și după aceea ia măsuri. Cum pot eu atunci, în caz de suspiciune, să mai remarc acest lucru dacă nu mai am cui să mă adresez. Cum să constat, de exemplu, la un certificat? La unul e foarte simplu la unele să văd că este o fraudă, este evident, există o serie care nu corespunde. Nu vreau să numesc acum state membre, pentru că dacă numești pe pionieri în acest sens, întotdeauna ești foarte nepopular în comisie, dar există foarte multe cazuri, uh, se pare, din anumite direcții. Apoi dumneavoastră a spus că s-a întâmplat în cazuri și complicate, de exemplu, și la starea civilă, există foarte multe situații complicate pentru că oamenii se, se căsătoresc uh, transfrontalier din ce în ce mai mult, există tot felul de combinații transfrontaliere și uh, a fost bucuroasă de multe ori când a spus mai am doar de rezolvat ceva și după aceea vă întoarceți și vă rezolv problema pentru ca să poată, de exemplu, să verific ce singură ce se întâmplă acolo. Însă acum ce se întâmplă, vii în fața stării civile, pui certificatul în față și ți se dă deja un termen pentru uh, căsătoria civilă. Această posibilitate nu mai, uh, și atunci nu mai are posibilitatea să verifice falsificarea, de exemplu. Ceea ce mi s-a părut mie, deci, uh, insuficient în acest studiu, și asta este ce am observat și în activitatea mea de notar, este că în acele certificate scurte, certificat de deces, certificat de naștere, în care ai doar câteva date de uh, verificat, uh, care va trebui de asemenea să aibă același format acum în curând. Nu am nicio problemă dacă sunt în română, în bulgară sau în altă limbă uh, ca atare. Dar tot ceea ce depășește aceste date, deci undeva unde este text, unde sunt niște certificate care conțin și o frază, acolo bineînțeles că nu înțeleg cum va trebui să funcționeze o non-traducere a acestora. Mi se pare o nebunie așa ceva și înțeleg de aceea că statele membre nu vor să participe la așa ceva. Abordarea pe care ne-a prezentat-o domnul Speroni mi s-a părut extrem de importantă, interesantă. Într-adevăr, este o abordare foarte aproape de cetățean. De ce trebuie eu să demonstrez când am fost, uh, cum am născut, care este certificatul meu de divorț, când se poate verifica de către administrație. Sigur că aceasta însă înseamnă că cetățeanul trebuie să aducă certificate statului pe care statul le-a emis, deci le are. Este foarte clar însă că în Germania, de exemplu, nu știu cum o să funcționeze, în Germania nu va funcționa sigur cum funcționează în Italia. Pentru că noi avem problema, de exemplu, că mai există foarte multe persoane care au fost născute într-un moment sau s-au căsătorit într-un moment, s-au divorțat și poate s-au recuplat cu altă persoană sau care au, uh, au avut un deces în familie când granițele erau altele. Uh, deci trebuie să știm că înainte de al doilea război mondial și după al doilea război mondial au existat probleme de uh, zone ocupate franceze, zona uh, teritoriul uh, ocupat uh, de americani, zonele, așadar, în care a fost împărțită Germania, toate acestea creează probleme, pentru că nu există nicio documentare în autoritatea respectivă. Câteodată trebuie să mergi la biserică și să te uiți în registrul bisericii ce s-a întâmplat la data respectivă, aceasta mai ales valabil pentru zonele din fosta Germanie de Est. Avem și foarte multe granițe foarte stricte între landuri. Dacă, de exemplu, eu nu comunic unei autorități unde a fost încheiată căsătoria mea, nu există niciun registru central în Germania. Nu se poate verifica la nivel centralizat o căsătorie decât la nivelul landului. Oamenii, de fapt, nici nu știu unde s-au căsătorit ă, părinții lor, de exemplu, unii dintre ei, deci nu putem să avem un registru central pentru că autoritățile nu dispun de această informație. Și de aceea foarte multe persoane sunt disperate atunci când își caută certificatele pentru că nu știu singur ce s-a întâmplat în trecut și deci încep o anchetă din proprie inițiativă. Din păcate, deci, lucrurile în practică sunt extrem de dificile. Iată de ce eu cred că toate aceste studii ă, o să mai dureze până se pun în aplicare. Aș vrea totuși să ținem ținem cont de cele două excepții pe care le-am dorit în ceea ce privește proprietatea uh, terenurilor, tot ceea ce ține de Cartea Funciară din Germania, dar tot și ceea ce ține de dreptul corporatist. Cred că aceste documente sunt unele foarte lungi, de exemplu, și pe, de, dacă nu vorbim de chestiuni de documente scurte, toate, tot restul documentelor sunt lungi, cu text foarte mult. Nu știu cum putem să tratăm așa ceva uh, automat, fără să uh, recunoaștem uh, acest document dacă este în altă limbă, pentru că nu pot să-l citit. De aceea cred eu că vor mai fi, uh, vor mai fi de lucru pentru traducători și mai multă vreme de acum. Mulțumesc, Angela Nibler, Angelica Nibler are cuvântul. Mulțumesc, vreau să fac două comentarii și pe baza discuțiilor uh, pe care le-am ascultat aici, care mi se pare extrem de interesante. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc, vreau să mulțumesc mulțumesc uh, unității de evaluare a impactului. Mi s-a părut foarte clară uh, care a fost sarcina lor să analizeze studiile de impact făcute de către comisie. Mi se pare interesantă și evaluarea cu privire la costuri. Însă ceea ce este foarte interesant și pentru această temă, cred eu și colegul Rapca a vorbit despre procedură până acum, că în Consiliu s-a blocat procedura și că probabil și în următoarea legislatură va trebui să mai tratăm această problemă. Mi s-a părut interesant și ce a spus domnul Speroni înainte, pe care, care merită preluate aceste idei. Într-adevăr, nu există nimic mai uh, bun pentru cetățean uh, în ceea ce privește colaborarea cu administrația decât să poată administrația să colaboreze cu altă administrație automat și să producă documentele de care are nevoie pentru a verifica autenticitatea lor. Mi se pare foarte interesant. Poate că ar trebui să luăm, preluăm această idee. Și în legătură cu ce a spus colega noastră Tain despre falsificări, un studiu de impact care ar putea să abordeze și această temă poate ar fi de interes. Nu știu dacă avem nevoie pentru aceasta de o hotărâre a comisiei, dar cred că această temă este foarte interesantă. Ce ar însemna această propunere în ceea ce privește asigurarea împotriva falsificării actelor? Mi se pare un aspect foarte interesant și aș vrea să îl preluăm ca idee, poate nu pentru această legislatură, dar pentru următoarea ca idee de bază care merită sondată. Sunt uh, câteva aspecte importante acestea pe care cred eu că trebuie să le aprofundăm înainte să încheiem acest dosar și înainte să intrăm în negocierea cu Consiliul. Nu vă uitați prea critic la mine, domnule Rapca, știu că nu am adus o contribuție prea mare pentru că a fost discuția foarte interesantă până acum și de aceea vreau să spun doar câteva detalii în acest sens. Mulțumesc, domnul Speroni, și după aceea îi mai dau cuvântul la autoarei. Ah, da, mulțumesc. Am mai cerut o secundă cuvântul pentru a răspunde la intervenția colegei cu privire la costurile de traducere. Da, într-adevăr, este o chestiune de îngrijorare, pentru că activitatea unuia, câștigul unuia, este pierderea altuia în același timp. Dacă plătești un traducător, bineînțeles că unul ia banii, dar celălalt uh, trebuie să plătească banii, deci cel care plătește acest serviciu. Așadar, menținerea unor uh, posturi, de locuri de muncă înseamnă în același timp și cheltuieli pentru cetățeni, deci cumva e un echilibru. În, în Italia, de exemplu, nu există un registru uh, oficial al traducătorilor autorizați. Cine poate traduce? Poate traduce, dacă se cere de către o autoritate publică, um, atunci trebuie să se ateste uh, autenticitatea traducerii și există responsabilitatea penală care este de fapt uh, conținută în această declarație și dacă cineva falsifică actul, eu am prezentat, de exemplu, un document uh, pe care l-am tradus chiar eu și era un document de o pagină, pe care am scris că sunt uh, certific că acest este conform cu originalul și dacă nu este așa și este tradus greșit, atunci aceasta uh, înseamnă responsabilitate penală, deci fals în acte. Acesta este sistemul care se folosește în Italia cu un succes foarte mare pentru autentificarea documentelor. Deci chiar persoana care dorește o traducere face acea traducere, dacă apoi falsifică însă documentul, îl paște închisoarea sau, ca pentru toate infracțiunile, dacă se descoperă această infracțiune, merge în închisoare. Mulțumesc, doamna Mallo. Thank you, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că există neînțelegeri. Noi uh, am făcut aici o evaluare inițială în ceea ce privește studiul de impact al Comisiei. E vorba de un document foarte succint. E o etapă la începutul procedurii, dar din cauza circunstanțelor aceasta a avut loc uh, ulterior. E un lucru pe care îl facem uh, în mod sistematic pentru toate studiile de impact. De-a lungul ultimului an am redactat 70-80 de astfel de documente publicate pe pagina noastră de internet. De obicei nu le prezentăm uh, la întâlnirile comisiilor parlamentare, am fost însă rugați în mod expres să facem acest lucru în acest caz. Nu uh, facem altceva decât să trecem repede în revistă studiul de impact și încercăm să vă oferim o perspectivă de ansamblu în ceea ce privește punctele forte și vulnerabile. Nu intrăm însă în fondul subiectului, ne limităm la metodologia folosită de studiul de impact. Bineînțeles, nu luăm hotărâri în locul dumneavoastră, ci încercăm doar să vă oferim uh, câteva puncte de discuție. Tot ce merge dincolo de asta, o, o evaluare mai amănunțită a studiului de impact, uh, activități care vin să completeze studiul de impact al Comisiei, uh, totul depinde doar de hotările luate de coordonatorii din cadrul Comisiei Competente pe Fond. Compendiu, compendiu în ceea ce privește studiul de impact afirmă că trebuie să existe un consens general sau ce merge dincolo de aceste valori eh, inițiale trebuie să beneficieze de hotărârea Comisiei Competente pe Fond. Mulțumesc! Mulțumesc! putem închide ședința pentru această după dimineață. Doamnă Tain, mai doriți să interveniți? Da, doream doar să-i răspund colegului Speroni. Nu e vorba de contrafacere în ceea ce privește traducerea, ci e vorba de falsificarea certificatului documentului oficial în sine. Um, există niște uh, prevederi care afirmă că ștampilele, semnăturile funcționarilor publici trebuie să arate într-un anumit fel. Deci nu e vorba de traducere, ci de certificat în sine. Bine, întâlnirea e încheiată, ne întâlnim la 3 și jumătate. Avem o întâlnire în cameră, după care avem uh, un schimb de opinii cu ministrul Elen. Mulțumesc!